Okay. Okay, ladies and gentlemen, can we adopt... Doamnelor și domnilor, putem adopta, vă rog, agenda, ordinea de zi a întâlnirii din această seară. Câteva anunțuri. Această reuniune va fi înregistrată din cauza limitărilor tehnice, nu este cel mai bun precedent posibil. Interpretarea este disponibilă în toate limbile, cu excepția celor patru pe care le aveți în lista dumneavoastră. Aș dori să urez bun venit membrilor uh, ambelor comisii, IMCO și ITRE, care au lucrat atât de bine împreună pe acest raport și celor câțiva, le urez bun venit și celor câțiva membri supleanți. Vă reamintesc că avem 1287 de amendamente care au fost uh, depuse în plus față de avizele celorlaltor comisii. Aș dori să felicit pe doamna Calas de la ITRE și pe doamna Gebhardt de la IMCO, și precum și raportorii din umbră de la ambele comisii care au uh, făcut eforturi deosebite, au colaborat foarte bine, au lucrat în foarte multe ședințe împreună și uh, mulțumesc în mod special și secretariatului, consilierilor și asistenților care au uh, lucrat îndelung uh, pentru a pregăti documentul pe care avem în această seară. S-a ajuns la 54 de amendamente de compromis. Mă întreb dacă este sau nu un record în uh, listele noastre de vot, dar vom ajunge imediat și la asta. Îi felicit și pe numeroșii coraportori și raportori din umbră, precum și raportorii din alte comisii care au jucat un rol activ, mai ales în ultimele uh, reuniuni ale mm, raportorilor din umbră. Avem la dispoziție cam două ore și jumătate. Sper însă că vom reuși să accelerăm lucrurile. Și acum voi da cuvântul co-președintelui acestei uh, ședințe, Ierzi Buze, că a fost o plăcere să colaborăm pe acest raport. Mulțumesc, mulțumesc, Vicky. Am creat clasere de 8 comisii și deci am cooperat îndeaproape cu alte șase comisii sub conducerea a două comisii uh, principale. Iată o dovadă a iată un răspuns foarte bun față de noua organizare a Comisiei Europene, pentru că înțelegem foarte bine care este importanța vitală a Uniunii digitale pe care dorim să o avem în viitor. Este un dosar foarte important, cu toții știm asta și am avut o cooperare foarte bună, așa cum a spus și Vicky, între toate cele șase comisii. Nu a fost ușor să ajungem la un compromis, însă știu că avem o listă de vot foarte groasă, sper că nu va fi însă atât de lungă pe cât ne-am putea aștepta doresc tuturor succes în uh, următoarea oră și 20 de minute de vot. Mulțumesc! Okay. Dar nu este o cursă. Voi uh, conduce prima parte a voturilor și uh, domnul Buzec va conduce partea a doua a voturilor și sper că vom finaliza rapid această procedură. Acum, pentru început, putem aproba minut, procesul verbal al reuniunii anterioare. 1 decembrie. Dacă nu e nicio obiecție, până la sfârșitul acestei ședințe, acesta vor fi, acest proces verbal va fi adoptat. Trecem acum la vot. Vă reamintesc că avem 180 de voturi. Vrea cineva să se exprime? Simplemente. Mulțumesc, doamnă președinte. Vrem doar să reamintesc, așa cum a spus și și secretariatului că amendamentul 396A nu este acoperit de compromisul 15, de aceea va fi votat uh, separat. Am comunicat deja secretariatului acest lucru, însă nu am reușit încă să corectăm lista de vot. The secretariat tell me that they... Secretariatul îmi spune că amendamentul 396 este acoperit de amendamentul de compromis 3B privind politicile de concurență. Amendamentul dumneavoastră 396 se referă la politica de concurență și uh, secretariatul consideră că cel puțin o parte substanțială din amendamentul dumneavoastră se regăsește la amendamentul de compromis 3B privind politicile de concurență. Mai sunt și alte întrebări? Are there any other questions? No. Then we can start. Nu, atunci putem trece la vot. Așadar. Moment, să-mi găsesc uh, cartela de vot. Okay. So compromise amendment Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 177. Pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 187 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2, 2, 3 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Okay, close, close the vote. That falls. Se respinge. Close. Am... O să mai verificăm și pe viitor. 236, nu, îmi cer scuze, spune președinta. 235. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. One more. Close. S-a închis votul. Da, false. Se respinge. 236 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 241 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4A pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Okay, that falls. Okay. Se respinge. plus 12 le vom, îl vom vota numai dacă amendamentul 246 mm, este respins. 47 pentru, împotrivă, nu, îmi cer scuze, spune președinte, Employment 47. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Nu, În ce scuze, spune președinta. Am greșit, verificăm. Da, cred că se adoptă. Îmi cer scuze, a fost greșeala mea, spune președinta. Alineatul 4B, amendamentul 276 uh, 276 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 330 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Page 29. Pagina 29. 364 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog. That's 364. That passes. Amendment 7. Se adoptă. Compromisul 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 401 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. Se respinge. Este un vot pe părți, deci se respinge. Amendamentul 402 și 403 uh, se elimină ceva pentru împotrivă, abțineri, se respinge, se resping. Compromisul 8 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral PPE va fi votat numai atunci când ajungem la compromisul 28. Compromisul 9, pagina 39, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul suplimentar 9 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți încă o dată. Pentru, împotrivă, verificăm. Sorry, there's one S&D too many. Este un vot uh, de la socialiști în plus. Dacă un membru al asociațiilor poate să-și retragă cartela, poate dintre membrii supleanți, de la S și D. Este un vot în plus. Se respinge. Nu, am cer scuze, spune președinta, se adoptă. Compromisul 9, suplimentar 9. Acum, 444, o eliminare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci se elimină cuvintele respective. Acum 10b, amendamentul 452, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 453 pentru, și aici este un vot de eliminare, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 464 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 465 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 466 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 467 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 469 pentru 469, 470 și 471 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 13A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 488 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O suplimentar la 14A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 495 pentru împotriva abțineri uh, se respinge, 496 pentru împotriva abțineri se adoptă, 497 pentru împ- nu, este caduc. Verificăm. Nu, 497 este caduc. 498 pentru împotrivă abțineri. Verificăm.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 Este caduc. Amendamentul 500, cine pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că e caduc și acesta, dar haideți să verificăm. Verificăm. Caduc. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă compromisul 15 în continuare pentru împotriva abțineri. Se adoptă amendamentul 537 pentru împotriva verificăm. Caduc. Amendamentul 546 pentru împotrivă, abțineri caduc, se respinge, cer scuze. 547 pentru împotrivă, abțineri, respins. 548 pentru și 549 pentru împotrivă, verificăm. now a lot more voting cards in the room. That's passed. Amendment 550 um, is a deletion. 550 uh, o tăiere pentru împotriva abțineri se respinge 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 16 amendamentul 585 pentru împotrivă Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. 5, 8, 5. Se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 601 pentru, împotrivă. Verificăm. se adoptă. Amendamentul 613, tot o, uh, o tăiere pentru, împotriva, abținere se uh, respinge. 18 pentru, împotriva abținere se adoptă. Compromisul 18A pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Compromisul 18A. Bun, se adoptă. Acum adăugare la um, compromisul 18A. Pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Mai trebuie să voteze patru persoane. Patru persoane mai trebuie să voteze. Închidem. Acum s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 622 pentru, împotrivă, abțineri se verifică. Se respinge. 24, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Amendamentul cult 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, verificăm. Da, se respinge 18B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, completare la 18B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum, domnul Buzec. Da, mulțumesc foarte mult, Vicky. Foarte bine. Haideți să continuăm acum la amendamentul 633 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 634 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Adăugare la 19A pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 668 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 694 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a închis votul. Și e respins. 697 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromis 20, 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Completare la 20 uh, pentru împotriva abțineri. Verificăm. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 729 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Adăugare la 21 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar trebuie să verificăm, din păcate. Is addition to, uh... Adăugare acum la compromisul 21. Se închide votul și se adoptă. Completarea 2 la compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aceeași majoritate și aici. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 nou pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 800 pentru, E în regulă. Dragi prieteni, vă rog. Deci, amendamentul 800 pentru, împotrivă, verificăm. Close. S-a închis și se adoptă. 802, 12. 802, îmi cer scuze, pentru împotriva abțineri se respinge. 803 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. CA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Adăugare la 24 pentru, împotrivă, verificăm. Se închide votul. Se adoptă. Completarea 2 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm, vă rog. Și se închide votul. Se adoptă. Completare la compromisul 25. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm din nou. o adăugare la 25. Acum se închide votul, deci se adoptă de data aceasta. Amendamentul 919 pentru 919 pentru Cine este pentru? Deci gata, împotrivă, abțineri, Verificăm. I close the vote. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 3, 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Completarea 1 la 26. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, deși se adoptă, cred. Dar haideți să verificăm. Completarea 1 la 26 se închide votul. Și se adoptă. Completarea 2 la 26 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm din nou. Completarea 2 la 26. S-a închis votul. Și se adoptă. Da. Amendamentul 942. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. doi se închide votul. Se respinge. 944 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, dar verificăm. 944 se verifică acum. Close the vote. Thank you. votul. S-a respins. 954. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 954. S-a închis votul. Se respinge. 955. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 955. Se închide votul. Și se respinge. 969 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, dar verificăm. 969. Se deschide votul și se închide. Se respinge. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1034 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1035 pentru, împotriva, verificăm 1035. Deschid votul acum și îl închid. Se adoptă. 1040 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1041 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 1041. 1041 și se închide votul. Se respinge. Compromisul 28 este un amendament oral la acest compromis. Dacă aveți vreo obiecție, puteți să citiți amendamentul oral, vă rog. Cine e împotrivă? S și D este împotriva amendamentului oral. Votăm fără amendament oral atunci. Compromisul 28 fără amendamentul oral. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1071. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 1071. Se închide votul. Se respinge. 1084 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 1084. Se închide votul și se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1183 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 30 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 1128 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 31 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 32 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 1157 pentru împotrivă Abțineri? Verificăm 1157. Verificăm. Se închide votul. Și se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1185 pentru, împotriva, 194 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 1199 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 1199. Se închide votul și se adoptă. 1202 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 1202. Se închide votul. Compromisul 33A pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 33B pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 33C pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Adăugare 1 la compromisul 33C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Adăugare 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33D acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1, 3, uh, 1, 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 1, 2, 4, 2 pentru, împotrivă, abțineri, haideți să-l verificăm pe 12, 42. Și se închide votul. Se respinge. Compromisul 35 pentru, împotriva abțineri 35A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1, 2, 5, 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1, 2, 6, 5 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să votăm electronic, să verificăm. 1, 2, 6, 5. Amendament la lista de votare. 1265. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1277 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să-l verificăm. Probabil împotrivă, dar haideți să verificăm. 1277. Se respinge, dar verificăm. O să dormim mai bine dacă îl verificăm. Pare rău. 1, 2, 8, 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 1, 2, 8, 1. Verificăm. Și se închide votul. Respins. 1, 2, 8, 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 0 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Se închide votul. Și se respinge. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 104. Se închide votul. Și se respinge. 106. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul de Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 149 pentru, împotriva abțineri, verificăm. 149 se verifică acum și se închide votul. Se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, și se verifică. Cred că se respinge, dar se verifică. S-a închis votul. Se respinge. 1, 5, 6 pentru, împotrivă, abțineri și aceeași majoritate ca înainte și se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 157. Se închide votul. 162 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 162 se verifică și se închide votul. Respins. 165 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Se închide votul și se respinge. Acum, colegi, trebuie să așteptăm până la 8 și 20. Deci, ce părere aveți de această chestiune? Dacă ne întrebați pe noi, și ne rugați frumos, putem să votăm acum. Bun, Vicky, hai, o să votăm uh, cu apel uh, nominal și se deschide votul. I close the vote. Și se închide votul. 80. Ah, bine, Ladies and gentlemen, you don't see... Doamnelor și domnilor, nu îi vedeți pe doi, cei doi raportori ai noștri cum zâmbesc. Vă rugăm să vă ridicați în picioare pentru ca să vă aplaude în picioare. You see, uh, we created incredible class ați văzut că am reușit să creăm într-adevăr un cluster de cooperare, o cooperare foarte strânsă și avem foarte multe activități legislative în fața noastră și suntem pregătiți de cooperare foarte strânsă, cel puțin printre, între cele șase comisii din Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult! Îmi pare rău, dacă aveți reuniuni la 8, trebuie să mergeți acolo. Știu că erați pregătiți să nu mergeți Nicăieri. să stați aici. Îmi pare foarte rău. Vicky, aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, multe fel- felicitări, Crăciun fericit. O să revin acest dosar la plenare în ianuarie. Vă urez Crăciun fericit. Raportorul dorește să spună, raportarea dorește să spună ceva. Vreți să spuneți ceva? Dragi prieteni, nu.